vom găsi o rețetă potrivită pentru a uh, trece pe ce, peste această criză extrem de negativă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am ajuns așadar la încheierea, la sfârșitul dezbaterii pe acest subiect. Următorul raport este raportul doamnei Pascal Gruny, și se numește contracte atipice, căi uh, de evoluție profesională sigure și noi uh, forme de dialog social. Raportul are cuvântul timp de 4 minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dacă n-ar fi decât un singur mesaj de reținut aici, ar fi că contractul pe durată uh, nedeterminată ar trebui să rămână în norma. Vă mulțumesc că tuturor colegilor pentru colaborare, tuturor celor care au contribuit la redactarea acestui raport. Astăzi sunt dezamăgită că un subiect ca acesta, în cadrul strategiei 2020, n-a putut face obiectul unei dezbateri mai mult. Colegii ar fi dorit să se exprime în legătură cu subiectul, dar n-au avut ocazia. Oricum îi invit uh, să formuleze contribuții scrise și să le înainteze serviciilor adecvate din Parlament. Am fost dezamăgită că uh, am fost mulțumită de faptul că am ajuns uh, până la urmă la un acord uh, cu uh, toate grupurile politice și au fost înaintate și amendamente de către verzi. Doamna Schöpner a înaintat niște amendamente care nu pot fi susținute de grupul meu și Comisia Parlamentară le-a respins în timpul votului. În ceea ce privește lucrătorii independenței, bine, aceștia constituie o veritabilă o veritabilă problemă și uh, e clar din raport că trebuie să găsim uh, o nouă definiție pentru această categorie. Uh, criteriile de neindependență ar trebui să fie foarte, foarte clare în comparație cu cele pentru salariați amendamentele verzilor nu aduc valoare adăugată textului adoptat în comisie, sunt superflue se face apel la o directivă pentru a garanta aceleași drepturi pentru toți lucrătorii, uh, inclusiv drepturile de a forma sindicate, independent de statutul lor profesional. Nu înțeleg exact despre ce drepturi se vorbește aici și cine uh, oprește independenții sau uh, salariații să formeze sindicate. Mi s-ar părea inutil să formulăm un astfel de amendament și în afara competențelor comunitare. Am se dorește astfel a se lupta împotriva unor uh, uh, tipuri de contracte atipice. Principiul flexibilității nu ține doar de flexibilitate pentru a se putea adapta la nevoile pieței muncii, ci și mai ales de uh, securitate la locul de muncă. Nu trebuie să facem asta în detrimentul uh, celorlalte principii. Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice eforturile în ceea ce privește susținerea uh, unei ocupări durabile. Rata șomajului rămâne prea ridicată în Uniunea Europeană și contractele atipice au rolul lor de jucat pe piața muncii. În rândul tinerilor, contractele atipice pot să constituie o primă experiență cu piața muncii. Dacă contractele atipice lasă anumite șanse tinerilor și uh, favorizează trecerea la un contract pe durată nedeterminată, atunci spun da acestor contracte. Dacă o persoană s-a confruntat cu o, o, perioadă lungă de inactivitate și dacă uh, contractul atipic uh, marchează o tranziție către piața muncii, atunci eu susțin această formă de contract. Dacă contractul atipic este folosit în cadrul unei tranziții între un loc de muncă și un altul, uh, de la un statut profesional la altul, încă o dată spun da, pentru că principiul este să păstrăm persoanele pe piața muncii. Insist de asemenea asupra rolului uh, fundamental jucat de partenerii sociali și de organizațiile societății civile în elaborarea și punerea în aplicare uh, a politicilor care vizează ocuparea forței de muncă. Fac apel tuturor statelor membre să uh, participe din plin pentru că intervenția lor adesea variază mult de la un stat la altul. Trebuie să uh, consolidăm recunoașterea uh, profesională și instituțională. Cu acest raport, Parlamentul uh, European transmite un semnal puternic guvernelor statelor membre și Comisiei. Securizarea parcursurilor profesionale reprezintă o condiție sine qua non a Europei sociale. Mingea este acum în terenul Consiliului European, care sper eu va respecta rezoluția Consiliului de primăvară din 2010 în acest sens. Uniunea Europeană are nevoie de orientări clare și de măsuri concrete pentru a păstra ocuparea forțelor de muncă adecvată în uh, Europa și asta și în cadrul strategiei Europa 2020. Mulțumesc. I have uh, four requests for the floor. Uh, Coferati, Figueiredo and Președintele, am listat numele persoanelor care doresc să ia cuvântul. Am ratat pe cineva? Nu, nu, domnule Rossi? Nu? În regulă. Deci, domnul Castinger, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru faptul că prezintă o problematică de actualitate. Discutăm despre flexicuritate. Statisticile din ultimii ani arată că există o trecere de la, uh, de la uh, a lucra cu normă întreagă la a lucra cu fracțiune de normă. Și nu doar atât. Contractele atipice au luat și ele amploare. Asta prin prisma situației uh, la, pe piața muncii. Trebuie să discutăm așadar despre drepturile lucrătorilor, mai ales că acum sunt periclitate foarte multe locuri de muncă și uh, mai ales din cauza faptului că se ajunge la exploatare din cauza contractelor atipice. Uh, este nevoie de o direcție foarte clară pe care să ne îndreptăm cu toții. Și iată, această direcție este dată de prezentul raport, creând locuri de muncă durabile și mizând pe formare profesională, mizând pe egalitatea de gen, iată, abordăm problema cum trebuie. Avantajele flexicurității trebuie și ele prezentate foarte clar și trebuie mers în această direcție în continuare. Vă mulțumesc. Domnul Cofarati, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Gruni, nu doar pentru munca excelentă pe care a făcut-o, dar și pentru sensibilitatea de care a dat dovadă în uh, ceea ce a spus astăzi uh, aici, pentru că domnia sa a luat în considerare și alte abordări politice și alte uh, poziții politice și a subliniat uh, o serie de principii importante atât în document cât și în discursul din această seară. Este vital să examinăm problema uh, muncii part-time și să o includem în uh, modelele de definire. E important ca tinerii, de exemplu, să poată lucra part-time pentru că doresc fie să studieze, fie să mai aibă și alte activități, dar ei trebuie să fie și protejați cum se cuvine. Drepturile lor să fie respectate și de aceea toate aceste tipuri de activități trebuie încorporate într-o definiție cât mai largă și mai cuprinzătoare alături de, uh, să zicem așa, uh, uh, modelele normale, obișnuite de angajare. Toate aceste lucruri trebuie făcute pentru a proteja drepturile angajaților. Reprezentarea colectivă, acordurile colective de muncă sunt partea unei relații civilizate între patroni și angajați și trebuie să continuăm pe această bază. Doamna Figueredo, un minut. Mulțumesc. Mereu mizăm pe flexibilitate și din ce în ce mai mult pe flexicuritate, dar um, aici discutăm despre condiții precare de muncă și condiții atipice. Uh, uh, o situație, în trecut, uh, această situație era excepție, acum în schimb vedem că se generalizează. Deci de aceea este nevoie acum de flexicuritate și de aceea a fost introdus acest principiu. Ajungem la situații în care se ajunge la intrarea în șomaj, un semn clar al crizei capitalismului prin care trecem acum. Situația aceasta are drept rezultat faptul că se recurge la șomaj din cauza salariului foarte scăzut care nu rentează și care nu asigură un trai decent. În 2008 aveam 80 de milioane de șomeri și acum cifra acestora a crescut, cu siguranță a crescut cu câteva milioane uh, din cauza fapt și iată acum uh, aceste persoane trăiesc în sărăcie. Însă trebuie să ajungem la un moment de răscruce acum. Flexicuritatea reprezintă o problemă și trebuie să asigurăm demnitatea lucrătorilor. Vă mulțumesc. Domnul Rossi, un minut. Te mi-am Mulțumesc, domnule președinte. Preiau de unde încheiat uh, antevorbitoarea mea, salariile sunt prea mici și asta pur și simplu oprește circulația banilor. Sărăcia reduce circulația banilor și exacerbează dificultățile actuale. Contractele atipice, da, ele sporesc ca număr trebuie să avem instrumente adecvate pentru a oferi protecție lucrătorilor care uh, au asemenea contracte. Contractele atipice există pentru că este vital să reconciliem uh, securitatea și flexibilitatea. Există uh, lucrători care nu sunt neapărat foarte bine calificați și uh, de aceea nu câștigă foarte mult. Alții sunt mai bine instruiți și ar trebui să câștige mai bine. Acesta ar trebui să fie scopul nostru, mai bună calificare pentru a oferi uh, garanții legate de integrare pe piața muncii și protecție adecvată. Trebuie să evităm, evident, piața neagră care sporește în ultima vreme. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Sefcovici, din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din nou aș vrea să mulțumesc uh, raportorului doamnei Gruni pentru munca depusă și cred că uh, și momentul în care apare acest raport este unul foarte potrivit pentru că se vede legătura foarte puternică cu raportul pe care tocmai l-am discutat înainte. Problemele pe care doamna raportor le examinează în documentul său uh, sunt extrem de uh, arzătoare. Contractele atipice, flexicuritatea și importanța dialogului social uh, sunt esențiale pentru crearea unor condiții noi și mai bune pe piața muncii. Aș vrea să mă refer la mesajele cheie ale raportului. Mă bucură că acestea sunt similare cu abordarea Comisiei din strategia UE 2020. Domnule președinte, Uh, mă bucură foarte mult faptul că Parlamentul susține implementarea corectă și echilibrată a principiului flexicurității și, de asemenea, cred că este nevoie să ne updatăm uh, abordarea asupra flexibilității în, uh, ținând cont de criza actuală. Principiul rămâne valabil, dar substanța flexibilității trebuie reevaluată și remodelată în lumina crizei economice și a condițiilor care rezultă din aceasta privind noi niveluri de uh, șomaj, mai ales rândul tinerilor uh, și profiluri mai diversificate de persoane care caută locuri de muncă. De asemenea, cred că dialogul social privind flexicuritatea ar trebui întărit la toate nivelele, european, național și local și foarte important la nivel de companie. Aceasta este o precondiție pentru a avea o implementare de succes a principiului flexicurității. Comisia va susține ideea implementării Uh, strategiei UE 2020, inclusiv prin uh, intermediul unor strategii principale. La una m-am referit acum câteva minute. O altă inițiativă principală va stabili o agendă pentru noi calificări și noi locuri de muncă, în sensul că se vor analiza care sunt cerințele presupuse de noile locuri de muncă și care vor fi ele pentru tineri în următorii ani propunerea adoptată, care va fi adoptată în noiembrie de comisie va crea uh, condiții de modernizare a pieței muncii și va crea, nivelurile, va crea condiții de creșterea nivelului de angajare și de, uh, va da mai multă sustenabilitate modelelor noastre sociale. Uh, inițiativa va acoperi multe probleme din raportul doamnei Gruni, cum ar fi dialogul social și flexicuritatea, deci sunt foarte recunoscător pentru contribuția Parlamentului doamnă Gruni, stimați membri ai Parlamentului European, Comisia și eu personal suntem nerăbdători să continuăm discuția cu dumneavoastră pe aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinte, mulțumesc. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Jose Manuel Fernandez, Cartea Verde a Comisiei privind managementul uh,